Autoritățile competente uh, franceze Autoritățile competente franceze mi-au solicitat ridicarea imunității doamnei Mileni Troșinski în cadrul unei uh, anchete judiciare. De asemenea, o solicitare de ridicare a imunității parlamentare a doamnei Jean-Marie uh, Le Pen. Vom verifica acest